Thank you, ladies and gentlemen. Can I reconvene the meeting, please? Doamnelor și domnilor, haideți să reîncepem întâlnirea. Și începem cu anunțurile președintelui, raportul de la reuniunea coordonatorilor. În primul rând, am discutat mandatul de negociere în ceea ce privește raportul Sarachiani, în ceea ce privește reformarea primului pachet feroviar și decizia coordonatorilor a fost ca doamna Sarachiani și raportorii din, umbri, din umbră să aibă un mandat de negociere pentru discuții exploratorii în ceea ce privește avizele și să înceapă trialogul informal pe baza primei lecturi a Parlamentului și raportorul să ne dea raportul în mod regulat la ședința coordonatorilor. În ceea ce privește nominalizarea raportorilor, ca urmare a deciziilor luate de coordonatori, în ceea ce privește amendarea uh, directivei 126 din 2006, în ceea ce privește permisele de conducere pentru șoferii profesioniști, nominalizarea raportorului a fost președintele și președintele a fost de acord să-i uh, ofere acest raport doamnei Țicău pentru că are legătură cu raportul privind tahografele. Acordul între Uniunea Europeană și Eurocontrol, având în vedere sistemul de rotație și acordurile bilaterale, raportul va ajunge la GUE. În ceea ce privește avizele, sprijin din partea Fondului European Regional de Dezvoltare pentru țelul cooperării teritoriale europene este un aviz, deci avem sistemul de rotație și GUE urmează pe listă la avize, deci și tot ei se vor ocupa și de asta. Infrastructura de energie transeuropeană și abrogarea deciziei 1364 în cadrul sistemului de rotație avem FD și S-a spus la acest moment dacă grupul nu dorește să facă acest raport sau nu-l acceptă, să treacă la coada listei. Vedem ce părere au ei despre asta. Apoi, modificarea deciziei 1639, programul cadru privind competitivitatea și inovarea, care stabilește regulile generale pentru acordarea de ajutor financiar comunitar în domeniul uh, rețelelor de transport și energie uh, transeuropene. Decizia a fost ca PPE să nominalizeze un raportor pentru acest aviz. În ceea ce privește documentele primite spre informare, coordonatorii consideră că nu trebuie să luăm uh, nicio măsură pentru raportul din partea Comisiei uh, privind raportul anual pe 2010 în ceea ce privește implementarea regulamentului 300 și nici în ceea ce privește comunicarea Comisiei privind înființarea unui sistem de gestionare a aviației. De asemenea, nu se ia nicio măsură în ceea ce privește comunicarea către Parlamentul European privind un pachet de creștere pentru infrastructurile europene integrate, pentru că acestea sunt deja acoperite în facilitatea Connecting Europe. În ceea ce privește comunicarea privind uh, implementarea legislației privind cerul unic, Coordonatorii au fost de acord în principiu să facă un raport din proprie inițiativă pe această temă și se va discuta la următoarea reuniune a coordonatorilor cine o va face, dacă există vreun grup care este interesat. Acest lucru se va decide data viitoare, dar în principiu ne-am pus de acord să facem un raport din proprie inițiativă. Alte avize, obiectivele de la Kyoto nu facem niciun raport, comunicarea în ceea ce privește proiectul pilot pentru inițiativa privind obligațiunile de proiect. Decizia din nou este să nu luăm măsuri pentru că toate acestea au legătură cu punctul 5 la care coordonatorii au decis să aibă un aviz. Deci ideea este să nu avem două avize, ci unul singur. Comunicarea în ceea ce privește cadrul pentru următoarea generație de instrumente financiare inovatoare Platformele de capital și datorie, nici aici nu facem niciun aviz. Mai sunt doar patru de urmat. Comunicarea în ceea ce privește strategia de extindere. Nu luăm nicio măsură. Comunicarea în ceea ce privește avizul privind uh, cererea Serbiei de aderare, nu se ia nicio măsură. Comunicarea către Parlament, către o reacție europeană mai puternică împotriva drogurilor, nu facem nimic. Și în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului, coordonatorii au decis să aștepte avizul Comisiei Agri. Dacă în Comisia Agri face un raport, atunci Comisia TRAN ar trebui să aibă și ea un aviz față de acest raport. Și apoi facilitatea Connecting Europe, coordonatorii au fost informați de o notă din partea Comisiei în ceea ce privește politicile TNT și inițiativele Comisiei în această privință. Apoi, comitologia. Domnul Alcadraui a informat pe coordonatori în ceea ce privește documentele care nu provoacă controverse și notele din, de la ședința experților în ceea ce privește siguranța camioanelor vor fi emise pentru reuniunea coordonatorilor din decembrie. Știm că sunt mulți parlamentari interesați de asta și acest lucru se va discuta în decembrie. La punctul diverse, zilele TNT la Anvers, am informat în ceea ce privește sesiunile instituționale la care sunt invitați coordonatorii. Fiecare va avea la dispoziție 3 minute pentru un discurs și acordul a fost să avem un mesaj comun, ca să mergem toți în aceeași direcție atunci când ne întâlnim cu Consiliul la zilele TNT la Anvers săptămâna viitoare. A existat și o scrisoare din partea lui Malcolm Harper, care este președintele ITRE, și am avut o reacție pozitivă față de invitația din partea domnului Harper și pregătim un aviz din partea Comisiei TRAN în ceea ce privește cele două subiecte acoperite în cele 20 de preocupări principale. Înregistrările transfrontaliere ale mașinilor și drepturile pasagerilor sunt cele două priorități la care mă referam. Apoi am discutat propunerea din partea domnului Van Dalen în ceea ce privește o întrebare cu răspuns oral privind uh, pirateria, pirateria pe mare și am fost de acord să depunem o întrebare cu răspuns oral pentru o dezbatere. Am solicitat secretariatului să lucreze cu domnul Van Dalen pentru a o scurta, astfel încât să respectă numărul specificat de rânduri și luăm în calcul și rezoluția adoptată de Parlament în 2009. Invitație din partea Camerei de Comerț American pentru o vizită la Köln. O invitație care a fost adresată coordonatorilor și acum încercăm să găsim date posibile uh, în care să poată merge toată lumea. Coordonatorii au fost deja de acord în principiu cu această vizită, acum trebuie doar să lămurim uh, datele la care toată lumea e disponibilă. Tot spre informare, coordonatorii au văzut o scrisoare către președinția poloneză în ceea ce privește politica spațială. Bineînțeles legat de aspectele de transport ale acestei politici și la recomandarea și recomandarea coordonatorilor este ca la reuniunea care are loc pe 19-20-21 decembrie să renunțăm la 21 decembrie. Deci reuniunea va fi doar pe 19 și 20 decembrie, dacă sunteți de acord. Cam asta ar fi din partea coordonatorilor. Există întrebări? Dorește cineva să intervină? Dacă nu, Înțeleg că acceptați acest raport din partea coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct pe ordinea de zi este, se referă la datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri. Este raportul meu. Știu că toată lumea de-abia așteaptă să voteze și n-aveți chef să discutăm patru ore despre aceste date statistice, dar trebuie să vă raportez în ceea ce privește rezultatele negocierilor cu Consiliul. Am ajuns la un acord cu Consiliul și cu, comisi și cu Comisia în ceea ce privește un text de compromis și deputații vor, găse, vor găsi acest text în dosarele lor. Dar, pe scurt, aspectele principale ale acordului Uh, se referă la actele delegate și de implementare. Scopul propunerii Comisiei a fost să adapteze uh, procedura comitologiei la prevederile tratatului de la Lisabona în ceea ce privește delegarea uh, competențelor și pute, competențele delegate către Comisie pentru a ne asigura că există flexibilitatea necesară. Asta este în conformitate cu obiectivele Comisiei Tran și ale Parlamentului în ceea ce privește amendarea uh, actelor delegate. Al doilea punct este că amendamentele Tran privind tahografele Comisia va fi obligată să raporteze legiuitorilor în ceea ce privește implementarea regulamentului până la finalul anului 2014 și în același timp va evalua concluziile proiectelor uh, conexe din celelalte sectoare. Apoi, al treilea punct, amendamentele TRAN în ceea ce privește publicarea rezultatelor. Acesta a fost acceptat de Consiliu. Uh, și am acceptat solicitarea Maltei pentru o derogare care este limitată și justificată de natura geografică și de celelalte specificități ale Maltei. Când uh, numărul de vehicule înregistrate în Malta ajunge la 400, regulamentul se va aplica și Maltei. Discuția cu raportorii din umbră, aceștia au sprijinit compromisul și obiective, și având în vedere că obiectivele Comisiei Trans sunt reflectate în text, sugestia mea este să susținem adoptarea de către Parlament. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea de care au dat dovadă și să vă spun că textul de compromis va fi depus ca un amendament al Comisiei TRAN în plenară și uh, va fi supus la vot pe 1 decembrie la mini-plenara de la Bruxelles. Are cineva întrebări în ceea ce privește acest lucru? Doamna Lichtenberger. Very much for your um, heavy vote. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru munca întreprinsă pe acest dosar. Rare ori ne este dat să obținem ceva după o confruntare cu Consiliul, fiindcă de obicei Consiliul respinge absolut tot ceea ce face Parlamentul, așa că vă mulțumim. Mulțumesc, după, spune președintele. După cum am spus, am avut uh, discuții îndelungate și cu raportorii din umbră și cu ceilalți. Cred că am fost o echipă bună. E toată lumea mulțumită. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, voturile. Vă rog să vă pregătiți cartela de vot, să o introduceți în consola de vot și să facem un mic test ca să vedem dacă funcționează aparatura. S-a deschis votul. And we need to count the PPE. Uh, pe cei de la PP. Has everybody voted? A votat toată lumea? Vote. You will. Hang on, let's wait for Mrs. Meissner with her machine card. Haideți să o așteptăm atunci și pe doamna Meissner până își scoate cartera. Everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Are we okay with that, Mrs. Kasnitz? The PPE have not got one too many? Sigur nu au cei de la PP un vot în plus, spune președintele. Să-i mulțumim domnului Groș pentru efortul uh, depus uh, să respecte, să respecte raportul de forțe de data asta. Avem mai întâi raportul Simpson, memorandumul de cooperare între Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale. Vot final, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Unanimously. Se adoptă în unanimitate. Urmează foaia de parcurs pentru un spațiu unic uh, european al transporturilor către un sistem de transport competitiv și eficient ca resurse. Este raportul domnului Gros. și înainte să votăm vreau să vă spun că au existat câteva probleme de traducere scrisă Vom verifica amendamentele unde s-au înregistrat aceste probleme și vom ține cont doar de versiunea originală în care a fost uh, redactat amendamentul. Aceasta este procedura obișnuită. Voiam să îi asigur pe cei care au ridicat aceste probleme că vom analiza situația. Puțină răbdare, vă rog, și pentru că avem amendamente de compromis și de îndată ce le adoptăm va trebui să vedem unde sărim mai departe. Așa că începem acum cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Nu, pe lista mea apare că votăm 40. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Domnul de Bacă. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, domnul Cancean, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți o verificare electronică? Bine, verificăm și electronic pentru 63. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 a fost retras, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 urmează, cred eu, spune președintele, domnul Vandale, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și patru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul șapte Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Șaptezeci și opt. Acesta e caduc, spune președintele. La 78 e caduc doar, e caduc doar elementul care se șterge, restul trebuie votat. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. La fel și cu 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Sunteți cu noi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115. Doamna Ayala Sanders, aveți cuvântul. Am o întrebare către domnul Groș, raportorul. E un uh, amendament care se referă strict la logistică. E vorba despre menținerea uh, rețelei de logistică și a forului, forumului pentru logistică. Domnul Groș a fost de acord cu acest uh, lucru pentru că nu a fost acoperit de amendamente de compromis. Și acum nu am înțeles exact despre ce este vorba. Am vrut să vă reamintesc că ieri domnul raportor a spus că ar putea să susțină acest punct special și am putea să rugăm comisia să mențină acest forum de discuție și să purtăm pe mai departe dezbaterea. Da, spune președintele, vom vota acum amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică pentru 115. Domnule Groș, aveți cuvântul înainte să facem verificarea. Foarte pe scurt, v-aș propune să procedăm în felul următor. Să păstrăm lista de vot, așa cum e formulată acum, iar împreună cu doamna Iala Sender să facem uh, o altă formulare pentru plenară, ca să rezolvăm și această problemă. Ce spuneți? Bine, votăm acum, spune președintele. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Oricum se adoptă. Deci, Vedeți ce faceți la plenară. Urmează 117. Vot pe părți, două părți. Prima parte, până la Security of Energy Supply, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte, restul, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 119, pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm atunci. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 10. Matiu, ai cuvântul. Intervenție fără microfon, cerem scuze. No, 119, no. Nu. Mie mi-a fost clar la 119 ce s-a întâmplat și am uh, decis deja votul. Compromisul 10. Putem, sigur, dacă procedăm așa, să ne tot întoarcem la alte voturi, dar nu e cazul. Avem uh, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, restul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că am ajuns acum la compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 133, doamna Țicău, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Stați să vedem unde am ajuns. 139, domnul Radborn. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem o verificare, totuși, pentru 144 și s-a deschis votul. Everybody voted, vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 150. Eu cred că se respinge, dar uh, a existat ceva confuzie totuși în rândul familiei mele politice. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge, da. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 156, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 160 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 186 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 188 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18 și raportorile de acord, acolo am ajuns. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 217. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 232 al domnului Kramer și alții, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 21 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică la compromisul 23, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 258. Dacă bine sunt eu pe lista mea, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 261. 260. Bine, verificăm electronic 260. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 1. Those in favor. 261 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 261, să a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Iată că se adoptă. Compromisul 24. Avem patru părți aici liniuța 1, 2, 3 și 4. Luăm prima liniuță, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liniuța a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liniuța următoare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și restul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la 264 al domnului Bradburn. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 269. Prima parte a amendamentului până la safety objectives a fost retrasă, așa că votăm doar restul amendamentului inițial. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 273 și 274 sunt caduce. 284 urmează pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 286. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 288. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Văd că lumea... La 288 am deschis votul. Văd că lumea nu prea mai are chef. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 289 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la amendamentul 300. Vot pe părți. Prima parte până la Footprint of Transport and Logistics Operations. Luăm deci prima parte a amendamentului 300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, restul, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic la cea de-a doua parte a amendamentului 300. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și cea de-a doua parte se adoptă. 303 a domnului Bilbao. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 306. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 26A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26B urmează. B pentru. Haideți să verificăm. Am deschis votul electronic la 26B. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Unde mergem acum? 346 urmează. Deci amendamentul 346. Este vorba despre serviciile portoare. Eu zic că dacă 26B nu se adoptă, înseamnă că trebuie să mergem la amendamentul 346, 7, 8 și 9, care cer suprimarea acestui aliniat. Bun? Deci mergem la 346. Deci, este vorba despre un amendament de eliminare, ceea ce ne trimite la cel mai îndepărtat amendament. Luăm mai întâi amendamentele de ștergere, însă, de eliminare. Să încercăm să îl găsim pe 346. Where are we, Saeed? Got it. Right. Three, four. Bun, l-am găsit. 346. Deci s-a înțeles? cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm. Cred că se adoptă, dar cum e un vot important, e mai bine să fim siguri. Deci am deschis votul la 346. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Acum ne întoarcem la 309. Al domnului UGS. Este vorba despre aliniatul 16, liniuța 1. Deci, repet, amendamentul 309. Bun? Al domnului UGS. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Urmează 315. Ne-am întors la cursul cel bun. cine pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 320. Al domnului Hertog. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 322. Doamnei Bilbao. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Am doar o întrebare, domnule președinte. La amendamentul 351 al doamnei Higgins, pe acesta nu l-am votat. Nu, pentru că 26B a fost respins, ne-am dus la 309, care elimină totul. Deci odată ce s-a adoptat 309, tot restul a dispărut. Bun, am înțeles. Mulțumesc pentru lămurire, nu e ușor de urmărit. De acord. Deci 322 a fost respins. Mergem acum la 329. Avem un amendament oral aici. Textul este propus uh, în coloana dreaptă, ca o linie separată. Suntem de acord? Nu este nicio obiecție? Deci votăm împreună cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 342, tot cu amendament oral. al domnului Cancian. Sunt obiecții aici? Nu? Atunci cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Deci la 342 cu amendamentul oral. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge pentru că e la egalitate. 345 urmează. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La 346 am votat. Mergem la compromisul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 373, domnul Kramer și doamna Lichtenberg. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 381 este caduc din cauza compromisului 15. Mergem la compromisul 28. Cine-i pentru? Ba, mm, cer iertare, este și un amendament oral aici. Deci, un amendament oral cerut de vers la liniuța a patra. L-a notat toată lumea? Da? Avem obiecții? Nu? Bun. Cine-i pentru? Deci luăm și amendamentul oral la compromisul 28. Haideți să mai începem o dată. Compromisul 28 cu amendament oral, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Verzi, sunteți gata? Știu că e complicat, dar sunteți gata? Bun, deci la 386 al doamnei Bilbao, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Mergem acum la 398 și 402. Le luăm împreună, sunt identice. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 401. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 403. Pentru. 403, am zis, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 407, pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Deci verificăm la amendamentul 407. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 412 la Țicău. pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 412. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 413 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referirea nu amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem acum la amendamentul 6 vot pe părți. Prima parte până la for decision making in, within this field. A doua parte restul. Deci amendamentul 6, partea 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 30, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Considerentul B al domnului Tremosa pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 al domnului Bilbao pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 vot pe părți, prima parte până la EU Regions, a doua parte restul. Deci prima parte la 18, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă de asemenea. 19 al domnului Koch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci a fost uh, retras, 30 e caduc. Mergem acum la cele depuse de Comisia Envi. Din fericire, multe au uh, rămas caduce, sper. Vă rog să nu spuneți asta Comisiei Mediu, faceți-vă că nu n-am spus așa ceva. Deja mă consider că sunt un tip rău și mai bine nu. Avem uh, pentru început MV3 pe care trebuie să-l uh, votăm. La... Aici avem alineatul 3. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. NV4. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum mergem mai departe. Mergem până la NV7. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV8. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează, cred, aliniatul 26. Da? 22 e caduc din cauza lui 160. Deci, aliniatul 26 poate fi votat ca un aliniat nou la 8. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 28. Envi 28 Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem acum la ITRE. ITRE 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem până la I30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I320. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii acum. Regii 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 7. Regii 4, îmi cer scuze. Regii 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 7 acum. Ba, regii 6. Regii 6, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la regii 6, vă rog. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Rege 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Groș. Right, next. Mai departe. Trecem acum la uh, avizul doamna Lichtenberger. În ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor, au fost două amendamente, 65 și 163, care au fost depuse mai târziu. Și ca atare, în acest moment, nu mai există. Amendamentul 7, care are o parte corespunzătoare cu 8 și 2 pe care le vom vota în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul bloc. Terrorist offenses and serious transnational crimes. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Matiu, ești pe cont propriu. Nu te pot ajuta aici. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 7 și 61 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 7 și 61. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. 62 do al domnului Bradburn. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Nu vă lăsați luați de val. Urmează 63-64 cu amendamentul oral. E toată lumea mulțumită? Bun, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Să verificăm electronic. 63-64 cu amendamentul oral. Să deschizi votul. A votat toată lumea? Să închizi votul. Se adoptă. Urmează 67, 68 și 69. Sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum mergem la 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2F. metoda push. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, facem push, nu pull. Ajungem la 79. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 15 funcționalitatea. Compromisul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul la articolul 2, uh, alineatul A, Serious Transnational Crime, cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88-89 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 9 al raportorului pentru împotrivă abțineri. Să verificăm amendamentul 9. Cred că e respins, dar S-a deschis votul. A votat toată lumea. Iar avem un vot în plus de la PP, Matiu. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge. 1991. Trebuie să votăm cine este pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93, 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96, 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O să verificăm 96-97. Votul s-a deschis. Liberalii, socialiștii și verzii sunt la oaltă, din ce văd. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 la 20 se adoptă. Compromisul 4. Întârzieri periculoase. S-a deschis... Cine este pentru, de fapt? Împotrivă? Abțineri. Cred că e adoptat, dar mai bine verificăm electronic. S-a deschis votul pentru compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. O sută și o sută unu. Pentru Împotriva. abțineri. Verificăm. Cred că e respins, dar verificăm. 100 și 101 s-a deschis votul. 98 devine caduc din cauza compromisului 4. Iarăși avem un vot în plus de la PP. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Compromisul 6. Avem vot pe părți, vot separat la alinatul 3 și la restul compromisului 6. Deci compromisul 6, alinatul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și restul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem astfel la 114 și 117. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 114-117. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 este amendament lingvistic, deci nu trebuie să-l votăm. Trecem la amendamentul 11 al raportorului, pentru că celelalte au devenit caduce din cauza compromisului 6. Deci amendamentul 11 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 în raportoare. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143-144 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 143-144 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentele 13-14 în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 al domnului Masinkovici. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentul doamnei Țicău, dar fără partea a treia, care a devenit caducă. Deci 153 fără partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 153 al doamnei Țicău, fără partea a treia, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. 152. Ultima parte, deci 152, 154 sunt identice, trebuie să votăm pe ultima parte, deci finalul, ca o adăugire la amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Văd că lumea a început să nu mai aibă răbdare și să aibă probleme cu mâna. 155 fără ultima parte care a devenit caducă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157, fără ultima parte, dar a devenit caducă pentru că am adoptat 155. 158, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. 162, 164 sunt identice. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Articolul 11. 166, 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 168, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Vot pe părți, prima parte, până la date pe uh, RNP și a doua parte, restul. Pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic. Deci prima parte de la 170 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Și partea a doua trebuie să votăm. Pe partea a doua, cine stă pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Trecem acum la 171 al domnului Smith, pentru că prima parte a devenit caducă, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 172 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 17 al raportarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173, 174 și 176. Sunt identice, dar avem un vot pe părți. Prima parte elimină partea de până la articolul 6 când sunt colectate. Deci prima parte este o eliminare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Prima parte de la 173. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. 173. Eliminarea de la until two years after the elimination. Deci se elimină această a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deci, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Eliminarea parții Member States shall ensure etc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 175 înțeleg că devine caduc. Deci am adoptat a doua parte, atunci devine caduc. Deci trecem la 177. Și verificăm dacă 175 devine caduc, dacă credem că da. 177 și 178. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. A 181 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 182-183 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 182-183 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 184-185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 186-187 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 188-189 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 190-191 pentru împotriva abțineri se respinge. 192-193 pentru împotriva abțineri se respinge. 194-195 pentru împotriva abțineri se respinge. Osta 96 al lui Bradburn pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 197, 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201, 202 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul în ceea ce privește anexa 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 206 și 207 pentru împotriva, abțineri. Să verificăm 206-207, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 208-209 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 210-211 pentru, împotriva, abțineri se respinge de 12, de 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 214, 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 214-215 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 216-217 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic 216-217, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 218-219 pentru, împotriva abțineri, se, se verificăm electronic. 218, 219, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Același rezultat, se respinge, cu un vot străzi. Amendamentul 19, pentru, împotriva abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 19 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 la 5. Da, deci vă rog să ridicați mâna când votăm. 20. Cine este pentru? Împotriva? Abține. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abține. Să verificăm. Cred că se adoptă, dar... Amendamentul 1 al raportorului s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 27, 28. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 29, domnul Riche. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 și 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri și verificăm electronic. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă se adoptă. 15, compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Haideți că nu mai avem mult. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog frumos, la 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aș sugera, domnule Laiștri, să trecem la, mai departe la amendamentele ide identice adoptate 48-49. Deci 5 și celelalte identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55, 57 identice pentru. Împotrivă. Abțineri se să verificăm electronic 55 și 57. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adopted. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 55, 56 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Vote is closed. S-a închis votul. 25 pentru, 15 împotrivă, o abținere. Se adoptă acest aviz și o felicităm pe doamna Lichtenberger pentru că dosarul a fost dificil. Okay. Thank you. Next is Mrs. Wills. Urmează avizul doamnei Wills în ceea ce privește impozitarea produselor energetice și a electricității. Începem cu amendamentul 11 depus de domnul Koch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Obțineri se adoptă. Verificăm uh, amendamentul doamnei Țicău, 27, s-a deschis votul. Everybody voted, vote is closed. S-a închis votul. Bine, Michael. Uh, am luat notă de faptul că domnul Cramer a vrut să voteze împotrivă. 28. Domnul Riche. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru compromis? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. E caduc? 29. E caduc? 31 de asemenea. Am ajuns la 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doamne Vils, în ceea ce privește amendamentul 5, amendamentele 6, 7 și 8 ar vrea să fie retrase, și iar uh, eliminarea de la 4 și 10 aș vrea și ea să fie retrasă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Vels. Deci vă retrageți amendamentele 6, 7 și 8. Precum și eliminările de la 4 și 10, spune președintele. Să găsesc eu mai întâi amendamentul 4. E chiar ultimul. Foarte bine. Vă mulțumim. Trecem acum la 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 și 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 cu eliminările retrase pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. respinge. 41. Da. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abține și adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Verificăm la 14, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 e caduc, 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19 e caduc. Mai trebuie să votăm a doua parte de la 20. Ba nu, mm, a doua parte e caduc atunci prima, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24. Cu o mm, corecție tehnică. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 e caduc. Momentul 4 cu eliminarea eliminată pentru împotrivă abțineri se respinge. Vot final s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă acest aviz, 31 pentru 9 voturi împotrivă și o abținere. Felicitări doamnei Vils. Dragi colegi, acestea fiind spuse, am uh, încheiat sesiunea de votare. We have a little bit. Of... Mrs. Savisar, are you? It's a little. Doamna Savisar, e puțin de vre... cam de vreme. Sunteți pregătită să vă prezentați raportul? Iată, colegi, ce sugerez să facem. Să analizăm raportul doamnei Savisar Apoi ne va fi prezentat uh, studiul în ceea ce privește aspectele economice ale mobilității durabile. S-ar putea să trăiască să așteptăm până la 11.45 să înceapă acest următor punct. Cu acordul dumneavoastră sugerez să trecem direct la raportul doamnei Savisar. Iar pe ușieri îi rog să se intereseze puțin ce s-a întâmplat cu ceaiul și cafeaua, pentru că nu am primit nimic în sală și ar fi bine totuși să primim ceva. Dacă vreți să părăsiți încăperea, v-aș ruga să o faceți acum și v-aș ruga să o faceți în liniște, în ordine. Michael? Ok. Next Următorul punct de pe ordinea de zi este Um, modificarea directivei privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini, dau cuvântul doamnei raportoare. Head colegii. arvamuse proiect, eh, Stimați colegi, acest uh, proiect de aviz pe care îl uh, dăm pentru un raport al Comisiei Envi se referă la reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini și are un impact destul de mare asupra politicii de transport. Vă amintesc mai întâi că oricare ar fi rezultatele muncii noastre și ale lucrărilor Comisiei ENVI, există un acord încheiat uh, în 2008 la OMI care va fi pus în aplicare. Acolo s-a convenit că vor exista zone de control ale emisiilor de sulf, unde limitele pentru conținutul de sulf vor fi fixate astfel. În aceste zone, limitele pentru conținutul de sulf va fi de 1 limitele vor fi de 1% începând cu iulie 2010 și 0,1% începând cu ianuarie 2015. În 1999 uh, limita era de 1,5%. Mai există și alte zone în afara celor de control, unde există o limită de 3,5%. Aceasta e aplicabilă începând cu 2012, iar din 2020 ea va fi de 0,5%. În Uniunea Europeană însă nu avem un regulament cu privire la aceste standarde, aceste limite. Există posibilitatea de a întârzia aplicarea de noi norme până în anul 2020, deoarece OMI va face o revizuire la un moment dat în acest sens. Spuneam deci că există și alte zone, în afara celor de control deja fixate, alte zone marine ce vor trebui începând cu 2015 să aplice aceste noi limite. Însă dacă Uniunea Europeană nu își modifică directivele, vom avea două seturi diferite de reglementări, ale noastre și cele de la OMI. Așadar, e nevoie să modificăm directiva, din mai multe motive. Mai întâi, Dacă emisiile de sulf provocate de nave nu sunt reduse, înseamnă că emisiile generate de transportul maritim va fi, vor fi mai mari decât uh, cele generate de cel rutier. Și asta cu 72%. În al doilea rând, reducerea emisiilor ar ajuta să îmbunătățim calitatea aerului. Emisiile de sulf, se știe, cauzează în Europa mai multe mii de, șapte mii de decese premature și foarte multe îmbolnăviri. În plus, am putea asigura o concurență mai bună între companiile maritime. Acum, în legătură cu proiectul meu de aviz. Există diferite grupuri de interes care și-au exprimat părerile și am reușit să mă întâlnesc cu toate. Din păcate, nu am reușit să găsim o soluție convenabilă pentru toată lumea, dar m-am străduit să redactez un aviz echilibrat care să ne mulțumească pe toți. Cred că ar trebui să urmăm exemplul SUA și Canadei, care au înființat niște zone de control ale emisiilor, 2000 de mile nautice de la coasta lor. Și am inclus o, uh, o, o exemplificare în acest sens în avizul meu au uh, existat temeri uh, prin care până în 2015 nu vom reuși să reducem uh, în mod semnificativ emisiile de sulf, nici nu vom avea destule terminale de gaz lichefiați pe care să le putem folosi. Sigur, temerile pot fi fondate, dar la momentul oportun vom hotărâ ce vom face și în aceste privințe. De la anul 2008, de când s-a luat decizia OMI, nu au existat uh, schimbări și um, pur și simplu oamenii au tot tergiversat luarea de hotărâri. Dar eu zic că odată ce am luat o decizie în acest sens, trebuie să o aplicăm. Mai avem doar trei ani pentru a o pune în aplicare. Comisia a făcut propuneri pentru limitarea impactului acestor măsuri noi și eu personal cred că începând cu anul 2018 va trebui să acționăm, dar să nu uh, pedepsim acele companii care au încercat să se conformeze noilor cerințe, însă nu au putut din cauza că nu există combustibil disponibil. Prin urmare, Trebuie să promovăm utilizarea de uh, gaz natural lechefiat, să le permitem uh, companiilor să își echipeze vasele cu echipamente de um, gaz lichefiat. Deci va exista o cerere foarte mare. Cred că navele de pasageri ar trebui să aibă ocazia de a putea folosi genele și, desigur, să ne asigurăm că cerințele de securitate sunt respectate. Problema se pune însă în legătură cu finanțarea acestor noi măsuri. Eu cred că statele membre și Comisia Europeană ar trebui să coopereze, deoarece statele membre vor beneficia. Calitatea aerului uh, va crește, vor exista mai uh, multe beneficii asupra sănătății, mai puține decese și iată că beneficiile acestea vor uh, fi mai mari decât cheltuielile pe care le vom avea cu noile măsuri. Deci, cred că aceste măsuri sunt uh, inclusiv rentabile din punct de vedere al costurilor. Ne protejăm uh, mediul și vom asigura condiții egale de participare pentru companiile de transport. În acest sens, am sugerat ca, în afara zonelor de control, conținutul minim de sus să fie de 2%, iar pentru navele de pasageri de 1,5%. Este important să existe o trecere modală, o, un transfer modal, pentru că nu vrem să existe acea inversiune modală prin care bunurile să fie transportate pe cale rutiere și astfel să ne contrazicem noi înșine. Transportul rutier creează mai multe emisii decât cel maritim. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Aștept comentariile colegilor. Thank you, Mrs. Savisar. Mulțumim, doamnă Savisar. Domnul Cun din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Sincere mulțumiri și doamnei Savisar pentru că și-a asumat uh, acest subiect care poate fi analizat din puncte diferite de vedere și îi mulțumesc pentru faptul că a prelucrat dosarul în mod intens. Uh, zona de coastă din nordul Uniunii Europene din 2015 va fi supusă unui control în ceea ce privește emisiile de sulf. Va deveni zonă de control, ceea ce înseamnă că în nordul Europei practic în toată zona de nord, care cuprinde coasta Marii Britanii până la canal, vom avea o zonă de control. Și doamna Savisar, pe bună dreptate, a spus că o, OMI prevede ca din 2015 în acele zone trebuie să existe uh, un conținut de 0,1% sulf. Ce înseamnă acest lucru? Um, că vom asigura o bună calitate a serviciilor de transport maritim, dar asta vine cu anumite costuri. La 0,5% care trebuie atinse astăzi, cel puțin în zone de control, din 2012 avem o creștere a prețurilor cu 15%, iar la 0,1% creșterea va fi de 16%. Iar, uh, sigur, pentru marile nave uh, care fac transport oceanic e destul de complicat acest uh, lucru de la canalul Mânecii până în Finlanda uh, există 2000 de mile maritime și să te supui acestor reguli și să rămâi în continuare competitiv e destul de dificil. E afectat uh, Suedia, e afectat uh, zona Mării Baltice și Germania. Va fi dificil să ne conformăm costurilor, iar situația competitivității pe ansamblu în întregul spațiu european deci întreaga competitivitate va trebui să se supună anumitor condiții. Pentru că, iată, avem uh, această regulă de conformitate cu 0,5% conținut de sulf, deocamdată. Trebuie să ținem cont de distribuire. Din câte am înțeles eu, nu știu exact dacă avem 66.000 de decese în Europa din cauza emisiilor de sulf, în mod special, În nord ar fi vreo 12.000 de decese. Doamna raportor, ați spus de asemenea că SUA și Canada a, creează și ele zone de control, uh, iar uh, în zone de coastă au doar 200 um, de mile marine. Pe când zonele de control din Uniunea Europeană uh, sunt deja o monedă de negociere între statele membre. Nu ar trebui să exagerăm din start, ci ar trebui să impunem niște condiții de competitivitate care să îmbunătățească situația economică noastră, situația transportului maritim, situația transportului în general, să nu existe niciun fel de transfer în ceea ce privește uh, transferul uh, de pe mare pe uscat. Mereu am, am vrut să mergem în sens invers, cu transportul de pe uscat pe mare. Uh, am cerut un studiu de impact din partea Comisiei când am discutat despre politica maritimă integrată. Deocamdată nu avem informații concrete și avem nevoie de acestea pentru a putea discuta în termeni concret, să vedem dacă într-adevăr se întrezărește un transfer al transportului către transportul rutier. Sunt de acord cu promovarea consumului de gaz natural lichefiat. În porturi avem însă nevoie și de depozite pentru gaz natural lichefiat în condiții de maximă securitate, Trebuie să putem să alimentăm navele cu gaz natural lichefiat. Deocamdată instalațiile nu sunt atât de departe pe cât ne-am dorit și cred că este necesar să dăm curs uh, uh, solicitărilor de la OMI, dar să le amânăm uh, până în anul 2020 ca să avem posibilitatea să le implementăm cum trebuie. Mulțumesc, aveam o lungă listă de vorbitori, spune președintele. Sperăm ca pe la 11.20 să avem uh, alături de noi și pe cei care au redactat studiul. Mulți din Europa de Nord doresc să ia cuvântul, doar dom domnul Cumuțacos este interesat din, de la Mediterana. Are cuvântul pentru SND domnul Țemche. Rzeczywiście muszę przyznać, że ta dyrektywa... Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă la care lucrăm noi acum are o semnătate mare e, în primul rând, o directivă utilă și, în al doilea rând, trebuie să analizăm concret ce se întâmplă, fiindcă fiecare soluție atrage după sine urmări diferite și nu doar pentru mediu. E bine de știut că această directivă va avea mm, efecte directe asupra situațiilor portoare și asupra transportului maritim. Am studiat foarte îndeaproape acest material și vreau să vă spun că avem foarte multe premise dificile, complicate. Există și opinii foarte divergente pe acest dosar, dar raportarea a reușit să țină cont de toate acestea și a redactat un text echilibrat. Îi mulțumesc pentru asta. Soluția cu care a venit raportoarea pentru această directivă se referă nu doar la Marea Nordului și la Canalul Mânecii, ci se referă și la Marea Baltică. Pentru că, la urma urmei, avem o mare unică, dacă vreți, o mare care vizează multe state din Uniunea Europeană. Consider că este foarte important să uh, impunem acele marge până în anul 2015, fiindcă eu cred că este fezabil și foarte bine. Ar fi poate util să avem o perioadă de tergiversare de 5 ani în ceea ce privește instituirea unor zone de control pentru navele de pasageri care uh, se mișcă și în afara zonelor de control. Așa că iată ce sugerez eu. Sugerez să sprijinim pe deplin acest aviz, totodată fiind foarte, foarte atenți la opiniile exprimate de părțile interesate aici, de proprietarii de nave, pentru că mereu trebuie să ne gândim la ce implică regulile mult prea stricte. Regulile mult prea stricte în Marea um, Baltică ar putea avea efecte negative. Eu oricum vreau să susțin acest aviz. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Vandale voorzitter, bedankt. We hebben hier in dit huis wel eens wat... Domnule președinte, mulțumesc. Noi aici am criticat adesea OMI, deoarece este o organizație greoaie care reacționează încet. Aici, iată însă că OMI a luat o decizie absolut spectaculoasă. Unele state membre încă nu și-au dat seama de acest lucru și uh, acum uh, încearcă cumva să se fofileze, să iasă din această obligație. Dar uh, statele membre dormeau în timp ce se luau hotărâri la OMI. Au avut uh, un termen de șase luni în care ar fi putut ridica obiecții și nici un singur stat membru n-a făcut asta. Așa că, acum, e prea târziu să te mai retragi. Sunt complet de acord, este absolut vital ca transportul maritim să devină mai curat deoarece este unul dintre sectoarele de transport cele mai poluante și mai contaminante actualmente. Așa că avem nevoie de o astfel de curățenie. Problema rezidă însă în natura Organizației Maritime Internaționale. Omii se concentrează pe transportul maritim, într-adevăr, dar am primit semnale că uh, decizia aceasta ar putea produce și efecte indezirabile, una dintre consecințe ar putea fi că s-ar ajunge la o reducere a transportului maritim în favoarea transportului rutier, așa cum zicea raportoarea. Însă acest lucru nu este cert. Universitatea din Louvain a redactat un studiu care spune acest lucru. Desigur, ar fi uh, regretabil ca ceea ce ar fi fost inițial o decizie bună să ducă la un rezultat uh, nedorit, și anume accentuarea transportului rutier. Eu tind să spun că avem însă nevoie de mai multă cercetare și nu știu dacă raportoarea are mai multe date la dispoziție, dacă a luat legătura cu Universitatea de la Louvain pentru a obține mai multe informații despre acel studiu ar fi uh, total uh, neplăcut să facem ceva cu intenții bune și să producem consecințe nefaste. Deci eu aș zice să ne acordăm mai mult timp pentru a analiza impactul. Deci, în principiu, eu sunt uh, pentru, dar, repet, nu știm exact care vor fi rezultatele și deoarece nu știm, aș propune să facem uh, mai multe analize, mai multe investigații pentru a afla care va fi impactul în legătură cu transferul modal. În al doilea rând, se face o trimitere la restricționarea comerțului cu combustibil și se um, avansează un procent de 2,5%. E bine, ar fi fantastic dacă am putea reduce conținutul de sulf la 0,1%, însă mi se pare că să interzicem comerțul cu astfel de combustibil înseamnă să mergem prea departe. În al treilea rând, trebuie să avem în vedere și tehnologii alternative. Raportorul a vorbit despre GNL, însă vasele pot fi uh, echipate și cu alte instalații, scrubbers, epuratoare care înlătură sulful din combustibil. Deci, de ce nu? Am putea avea în vedere și o astfel de tehnologie. Am putea acorda subvenții proprietarilor de vase care doresc să investească în astfel de tehnologii. Și aceasta ar putea fi o soluție. În concluzie, domnule președinte, aceasta este într-adevăr direcția cea bună, dar am unele rezerve în legătură cu transferul modal cu inversiunea modală ce s-ar putea produce. Avem deci Marea Baltică, avem Marea Nordului, avem Canalul Mânecii. Acum întrebarea se pune, trebuie să extindem aceste prevederi la toate mările, toate oceanele? N-ar trebui să existe condiții egale pentru toți eh, și pentru toate apele europene? În Mediterană avem însă un alt tip de problematică. Nu știu, poate ar fi bine să extindem eh, acest domeniu peste tot în Europa. Să avem o zonă de 200 de mile în lungul tuturor coastelor europene, zonă de control. Îmi dau seama că în Mediterană ar fi mult mai dificil, dar invit raportoarea să se gândească la aceste lucruri, deci să extindem această directivă la toată Europa și poate eventual la o zonă mai mică a coastei. Din partea verzilor, domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, e o dezbatere foarte interesantă, cred că e un proiect foarte bun și doresc să îl felicit pe autor. Ascultând dezbaterea, Cred că noi ne vom uh, interesa de elementele de calitate a aerului, pentru că am vorbit de numărul de decese cauzate de emisiile de sulf. Deci n-ar trebui să încercăm să punem un preț pe o viață, pentru că dacă vine vorba de viața mea, spre exemplu, prețul ar fi foarte mare. Noi susținem acordul OMI și ar trebui să fie o constantă aici. Cred că ar trebui ca aceste lucruri să fie implementate în dreptul comunitar și nu vedem de ce adoptarea ar fi întârziată și, de asemenea, nu vedem nici de ce ar trebui să fie o întârziere în cadrul implementării. Pentru că noi am fost de acord, de acord cu o extindere în ceea ce privește feriboturile, dar nu văd de ce ar trebui ca aceste lucruri să se aplice la toată lumea. Aș vrea ca acest 0,1% să se aplice din 2015 și să eliminăm uh, posibilitatea de amânare până în 2025 prin acte delegate. Îmbunătățirea uh, calității aerului ca argument este foarte mare și am dorit să extindem uh, aceste lucruri și la apele teritoriale ale statelor membre. Vom ruga Comisia să facă analizele necesare pentru apele teritoriale UE. Și statele membre care acordă ajutoare de stat stat pentru epuratoarele uh, de la bord ar trebui să fie o soluție luată în calcul. Acum, proiectul de raport am dorit să solicităm Comisiei Europene să uh, dezvolte standarde clare pentru uh, combustibilii marini. Deci am dorit să existe uh, eșantionare și să extindem uh, zonele de control la toate uh, mările europene sau măcar să uh, desemnăm o distanță față de coastă. Și încă niște elemente noi dincolo de sfera de aplicare a raportului. Am dorit să putem include combustibili contaminați am vrea să vedem și standarde pentru motoare care apar în regulamentul Marpol, dar nu și în propunerile Comisiei. Și uh, includem aici și vasele de croazieră prin introducerea unor instrumente economice care să ajute la aplicarea acestor uh, prevederi. Asta am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cocec. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt marinar. Dar atunci, având în vedere că am reușit să facem acest lucru pentru transportul rutier, nu înțeleg de ce nu am putea să o facem și pentru transportul maritim. Bineînțeles, dacă vrem să uh, ardem deșeuri, asta e cu totul altceva. Dacă într-un număr de orașe mari problema poluării aerului a fost rezolvată prin introducerea obligației de a folosi gaze naturale într-o oarecare măsură pentru transportul rutier, nu văd de ce nu am putea face același lucru și pentru transportul maritim. Dincolo de faptul că am putea avea și alte creatori de bază care ar putea să ne ajute. Am impresia că colegii caută probleme acolo unde nu sunt și dacă Statele Unite și Canada pot să stabilească această zonă de 200 de mile marine, atunci noi în negocieri în partea sudică a Mării Mediterane, cu care tot continuăm negocierile, și cu care tot încheiem acorduri de cooperare, dacă noi nu putem să ne punem de acord cu aceste țări pentru a folosi combustibil cu conținut scăzut de sulf în toată Marea Mediterană, atunci ar trebui să renunțăm și să nu mai uh, vorbim despre integrare și despre stabilirea de standarde noi. Mulțumesc, domnul Itala! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, raportorul a făcut uh, o treabă foarte bună și a luat în calcul multe elemente bune, dar sunt în continuare niște elemente pe care aș dori să le discut. În primul rând, în acest moment, această propunere este o pacotă pentru industrie, în special în țările naționale, mai ales într-un moment de criză. Mă îngrijorează faptul că tehnologia pentru a ajunge la acest 0,1% nu există. Aș dori de asemenea să subliniez că Comisia ne-a ajutat cu un instrumentar pentru două țări și aș vrea să o vedem o formulare clară referitoare la industria de transport și la modul în care aceasta poate să se susțină financiar pe perioada de tranziție. Apoi mă gândesc la posibilitatea care apare în raport de a extinde limitele dincolo de 0,1% și pe Marea Mediterană pentru a garanta concurență loială pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a spune că acest raport este o bază foarte bună de discuții și sunt convins că vor exista tot felul de idei și vor fi aduse tot felul de amendamente. Vreau să mă refer puțin la ceea ce a spus domnul Itala. Eu nu cred că ar trebui să uh, împingem atât de tare încât să obținem contrariul a ceea ce vrem. Deci să nu impunem acest schimb și să nu adoptăm o abordare greșită, pentru că astfel nu vom putea rezolva nimic și vom avea o problemă de concurență în domeniul transporturilor. Și va fi o concurență și cu mediul, pentru că modul de transport va deveni altul. Deci, uh, Cred că ar trebui să încercăm să găsim un echilibru cât mai bun. Data de 2015 cred că nu este una realistă. Cred că trebuie să ne gândim că trebuie să mergem și un pic mai departe de asta și trebuie să ne gândim că în timpul care a mai rămas, foarte multe porturi din Europa nu vor avea mijloacele tehnice necesare sau infrastructura necesară pentru a oferi acest tip specific de combustibil. Ceea ce înseamnă că nu ar trebui să cerem navelor să schimbe direcția acum și să meargă în alte porturi pentru a obține acest combustibil, pentru că deja avem probleme de concurență. Și mă gândesc aici la problemele tehnice de uh, implementare. În concluzie, deci, raportul pe care îl discutăm merge în direcția cea bună, dar cred că pentru a avea un aspect mai realist și mai productiv, trebuie să-i aducem niște amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fleckenstein. Foarte succint, domnule președinte, în patru puncte. Dacă poluarea maritimă scade, vedem că efectele vor fi vizibile, deci trebuie clar să intervenim. În al doilea rând, uh, și tocmai de aceea ar trebui să fim foarte fermi aici, în ceea ce privește uh, specificațiile OMI. În al doilea rând, nu înțeleg de ce doar în nordul Uniunii Europene ar trebui să existe aceste zone de control. Nu ar trebui să înțelegem că aceste lucruri um, fiind uh, date. De ce vrem, de fapt, să îi protejăm doar pe europenii uh, din nord? Pentru că există foarte clar uh, statistici în ceea ce privește nordul și nu și în ceea ce privește sudul și nu trebuie să dăm dovadă de indiferență față de sud. În al treilea rând, domnul Van Dalen are dreptate. Până la urmă, uh, trebuie să ne, găsim, să ne gândim la o soluție echilibrată, astfel încât să nu existe un transfer modal către transportul rutier. La un moment dat am cerut un studiu pe acest subiect și știu că coordonatorii au fost de acord cu propunerea mea, dar studiul acesta întârzie să apară. Nu știu dacă a fost efectuat sau nu, oricum ar fi utile niște rezultate. Și în ultimul rând, soluțiile tehnice sunt controversate. Experții deja se ceartă dacă uh, au progresat suficient de mult sau uh, nu. Eu, din câte am înțeles, progresul nu este unul autosuficient și că ar trebui să ne gândim la o etapă de phase-in, de introducere treptată a zonelor de control, când tehnica va fi pregătită. Oricum, eu cred că ar trebui să păstrăm obiectivul formulat inițial cu câteva mici excepții. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Da, a fost un studiu, a fost comandat un studiu dar uh, uh, contractorul inițial s-a retras din studiu și de aceea există această întârziere. Noi uh, am fi sperat să avem cel puțin un proiect al acestui studiu acum, în timpul acestei dezbatere, dar motivul pentru care nu avem studiu este din cauza că partea contractată inițial s-a retras. Are cuvântul domnul Kramer. Sunt de acord cu primele trei puncte ale domnului Fleckenstein. Mi-amintesc foarte bine, Parlamentul European a spus că omii nu face nimic, omii e de vină și uite, în sfârșit omii face ceva și noi spunem, a, păi merge prea departe. A fost foarte frumos să avem acea scuză că nu se face nimic. Eu cred că uh, sulful este un poluant extrem, pentru că acesta e ars fără filtru pe nave. Uh, nu există niciun filtru în procesul de ardere, nu se plătește niciun fel de taxă pe minerale și așa mai departe. Sunt, uh, este, transportul maritim este un domeniu privilegiat și este totuși un domeniu nesatisfăcut. E vorba despre toate navele aici, toate cele care circulă prin uh, nordul, prin mările din nord. E diferită situația față de Marea Mediterană. Uh, Știm că au existat acele campanii uh, de atragere a turiștilor ca să meargă mai, mai bine și mai degrabă în Marea, la Marea Nordului, la Marea Baltică și să nu mai meargă în Marea Mediterană. Ei bine, dacă ar exista așa ceva, atunci ar fi foarte clar că trebuie să facem ceva și pentru Mediterana, pentru că trebuie să avem aceleași valori. Trebuie să milităm pentru sănătatea umană, indiferent unde. Și tocmai de aceea am dorit să avem acele marje minime și să nu mai avem poluare. Aceasta este atitudine optimă, fiindcă Marea Baltică nu e doar pentru transportul maritim, ci e și un paradis turistic. Și pentru că tot discutăm despre schimbările climatice uh, și pentru că Olanda e azi mâine sub apă și pentru că Berlinul e azi mâine oraș portuar, ce se întâmplă în această situație? Uh, E clar că situația va fi dramatică și va trebui să acționăm, pentru că am amânat uh, soluția mult prea mult, nu s-a mișcat nimic. Transportul maritim e ecologic doar atunci când va avea marge de emisii. Și uh, dacă navele vor fi adaptate uh, fluvilor, râurilor, mărilor și așa mai departe. Mari uh, opozanți sunt marile corporații. Cu micile întreprinderi nu avem probleme. Așa că e foarte clar care e interesul aici. Mă bucură faptul că OMI a decis odată pentru totdeauna, ca niciodată, ce trebuie făcut. Nu este un proces irreversibil, nu putem să pedepsim acele porturi care până acum au făcut tot posibilul pentru a întruni condițiile necesare pentru protecția mediului. Iar cei care nu au făcut nimic și care au spus că oricum politicul nu, nu mișcă nimic, nu ar trebui să fie răsplătiți acum. Și fac un, uh, o comparație cu transportul rutier din Germania, spre exemplu. Ce s-a făcut cu catalizatoarele din industria auto? Când au fost introduse obligatoriu, Nimeni nu a comentat nimic. La fel și cu filtrele, la fel și cu emisiile de dioxid de carbon și pragurile pentru acestea. Când politicul a fost uh, puternic, toată lumea a înghițit gălușca și nu s-a întâmplat uh, nimic rău. Putem să impunem 2015 sau 2016 dacă nu mai există nicio critică. Sunt convins de asta. Din partea comisiei, domnul Wimmer are cuvântul. Okay. No, Mr. Wimmer, did you want to speak to Zin? Okay, Mrs. Meisner. Ba nu, doamna Meissner are cuvântul. Doamna Meissner, nu ați apărut, din păcate, pe lista mea, dar nicio problemă, vă dau cuvântul acum. Bine, domnule președinte, m-am gândit că o va fi rândul meu și am așteptat cu minte. Nicio problemă. E un subiect care mă preocupă și pe mine de ceva timp încoace. Valorile omii nu ar trebui să fie modificate, nici nu pot să fie modificate, fiindcă nu e ceva ce e decis la nivel european, ci la nivel global. Dacă avem nevoie de o tergiversare, ei bine, trebuie să așteptăm să vedem. Uh, pentru că există diferențieri uh, în cadrul zonelor din afara zonelor de control și am putea să facem mici excepții aici. Pentru că până în anul 2020 aceste zone care nu sunt sub control ar trebui să aibă 0,5% marjă maximă. Deci, oricum, trebuie să discutăm despre ce se întâmplă cu atingerea valorilor minime. În ceea ce este politica maritimă, am discutat mereu pe uh, două puncte. Uh, în primul rând, dacă să sprijinim financiar green shipping-ul în uh, Europa, deci uh, transportul maritim ecologic. Știu că există deja constructori de nave ecologice, unii refuză să facă asta. Nu putem să-i răsplătim pe cei care nu au făcut nimic pentru lipsa lor de activitate. În al doilea rând am discutat despre fragmentarea competitivității între nord și sud la nivel european. Știu, există studii care spun că se va ajunge la un transfer modal de la mare pe uscat. Eu nu știu dacă e adevărat, fiindcă eu am și alte studii, cunosc și alte declarații ale experților care susțin tocmai contrariul. Ar trebui să vedem cum putem evita un transfer modal, bineînțeles, dar nu sunt de acord cu domnul Kuhn, nu sunt de acord că nu suntem uh, pregătiți din punct de vedere tehnologic. Avem, de exemplu, instalațiile de epurare, avem uh, uh, instalații care pot fi utilizate pe uscat, care pot fi utilizate pe uh, apă și în apă. Deci avem mai multe posibilități. În ceea ce privește procedura uscată, și aceasta este bună, fiindcă este captat sulful, acesta după aceea poate fi și vândut industriei minerale, fiindcă există capacitatea de a prelua în continuare sulf în această industrie. Deci există aceste uh, posibilități care sunt și au fost testate și trebuie să vedem cum se dezvoltă pe mai departe. Gazul natural, natural lichefiat e și acesta o soluție. O să vă trimit și un mail circura, circular pentru că vom avea un seminar uh, săptămâna viitoare la ALDE despre alternativa oferită de gazul natural lichefiat și despre cum anume am putea crea mai multă infrastructură pentru instalațiile de GNL. Cred că este curajos din partea doamnei raportor să propună Uh, și implicarea trans transportului de pasageri pe coastele europene și includerea acestuia într-un fel de zone de control. M-a mirat faptul că nu a protestat mai multă lume, pentru că m-aș fi așteptat la asta. E corect să se întâmple asta, fiindcă emisiile de sulf reprezintă o problemă pentru calitatea aerului, iar uh, e de la sine înțeles că uh, ar trebui să protejăm aerul peste tot și acolo unde se face turism, de ce nu? Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Wemer din partea Comisiei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest proiect de raport și mulțumește raportoarei pentru munca sa și pentru sprijinul pe care ni-l dă. Acum aș vrea să răspund la unele dintre chestiunile ridicate aici. Mai întâi, ar fi bine să plasăm emisiile generate de nave într-un context mai mare. Suntem foarte departe de atingerea obiectivelor noastre de mediu și calitatea aerului nu ar trebui să ducă la riscuri negative asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Am constatat că în unele orașe de coastă aerul ambiental va fi foarte poluat uh, de pe urma emisiilor generate de nave. Avem uh, un procent de 50% care se adaugă, 50% de particule în plus care se adaugă la aerul poluat. De exemplu, în Sicilia, toate emisiile acestea negative provin de la uh, transportul maritim. Cele mai periculoase sunt uh, cele de sulf. Sulful se poate converti în metal și vă dați seama că poluează și mai tare și afectează și mai tare sănătatea omului. Ca să nu lungim lucrurile prea mult, Reducerea emisiilor generate de nave este cea mai eficientă modalitate de a reduce aceste emisii. Majoritatea navelor este foarte greu să îndeplinească standardele de mediu și o astfel de metodă ar fi cea mai ieftină. Putem spune că, după mulți ani de reglementare proastă, în sfârșit, sectorul maritim are ocazia de a contribui la acest obiectiv de politică zonele de control sunt uh, localizate într-adevăr în nordul Europei. Principalul motiv este cel de mediu. Am constatat la un moment dat acolo că este un proces de acidificare, ceea ce sigur că e o preocupare. Acolo ecosistemele sunt uh, mai vulnerabile, de aceea aceste zone sunt un fel de precursori. Deci, uh, Comisia preocupată de sănătate și de mediu, a constatat că e bine să avem acolo zone de coastă protejate, deoarece acele țări au cerut înființarea zonelor. Marea Nordului, Marea Baltică și Canalul Mânecii au fost astfel declarate zone de control de exemplu, Mediterana, din același motiv, nu a fost declarată zonă de control pentru că nu s-a cerut acest lucru de statele din vecinătate. Noi vom evalua, desigur, fezabilitatea, costurile și raportul cost-beneficii al declarării unor zone suplimentare ca zone de control în cadrul um, politicii noastre de control al calității aerului. Am uh, demarat un studiu care va examina aceste probleme și va analiza scenarii. Ce se întâmplă dacă încercăm să reducem uh, dioxidul de sulf sau emisiile de carbon și așa mai departe și cum putem identifica zone suplimentare în care s-ar înregistra beneficii clare dacă transformăm uh, zonele respective în zone de control al emisiilor. Cu toate acestea, acestea nu pot constitui un motiv pentru amânarea introducerii limitelor planificate. Trebuie să vă amintesc că există prevederi că există um, constatări care ne arată că reducerea emisiilor duc la câștiguri nete, beneficii nete. De exemplu, 25 de milioane de euro – foarte multe din aceste beneficii însă se regăsesc în țările din vecinătatea zonelor de control al emisiilor. Și pot să vă dau chiar și câteva cifre ca să vedeți mai bine cum stau lucrurile. În fiecare an, zonele acestea de control uh, evită moartea prematură a 23 de copii pe an și a 16.000 de adulți ceea ce înseamnă că amânarea standardelor referitoare la zonele de control va duce la uh, vreo cifre de în jur de 9.000 de adulți care mor în fiecare an și încă 90.000 de adulți și încă 300 de uh, copii. Deci vă dați seama că societățile noastre nu își pot permite să, pierde, să piardă resurse umane în așa măsură. Inversiunea modală, pe de altă parte, este și ea o preocupare. Noi am uh, făcut uh, câteva studii și alte grupuri interesate au uh, făcut și ele niște studii și, în fine, am cerut Agenției pentru Siguranță Maritimă să ne ofere o sinteză, să vedem care este numitorul comun al tuturor acestor studii. Și s-a ajuns la concluzia că introducerea unor noi zone de control ale emisiilor ar putea duce la creșterea prețurilor combustibililor, lucru care ar avea un impact asupra tiparelor de transport. Pe scurt, concluzia este că sectorul de transporturi maritim va fi afectat într-o anumită măsură, însă nu prevedem o scădere a transportului de mărfuri pe cale maritimă. Deci, uh, probabil cifrele care se vor păstra pe an vor fi de 2,9 pentru um, transportul de marfă și 3,5% pentru pasageri. Noi, în orice caz, vom monitoriza evoluțiile din sectorul transportului maritim și vom uh, pune la punct niște strategii de contracarare a efectelor nedorite. În ce privește disponibilitatea carburantului, Comisia Europeană consideră că aceasta nu este o problemă atât de mare, deoarece acești combustibili reprezintă o proporție mică din totalul combustibilor marini, e vorba doar de câteva procente. Deci considerăm că vor fi disponibili acești combustibili. Însă să nu uităm că există o clauză de derogare în directivă care spune că în caz de nedisponibilitate, statele membre pot notifica Comisia și pot suspenda cerințele referitoare la combustibil. Iată că suntem pregătiți și pentru astfel de situație. Știu că mulți actori au uh, cerut introducerea clauzei de nedisponibilitate în directivă, așa că nu este o preocupare majoră. În ce privește epurarea, există tehnologii la îndemână, există diferite astfel tehnologii pentru diferiți combustibili. Comisia consideră că sunt îndeplinite deci condițiile pentru conformitatea cu epurarea și considerăm că putem să adoptăm aceste echipamente cât mai curând se poate acorda subvenție directă, ajutor de stat, pentru cei care depășesc cerințele de mediu ale Uniunii. De exemplu, introduc aceste epuratoare mai curând decât uh, prevede obligația. Așadar, uh, Comisia speră să nu repetăm greșelile făcute atunci când s-a introdus limita de 1% pentru nave. Și uh, sperăm și vă încurajăm să îi sprijinim pe cei care vor adopta cât mai curând aceste prevederi. Doamna Savisar, spune președintele, aveți ceva de adăugat? Pe scurt. Da, domnule președinte, foarte pe scurt vreau să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au intervenit. Este adevărat, am discutat toate aceste chestiuni împreună cu părțile interesate. Astăzi nu au apărut elemente noi, însă vreau să subliniez că raportul principal în legătură cu această directivă aparține Comisiei ENVI și unele chestiuni, precum conținutul de noxe sau emisiile de carburant, apar deja acolo în raportul ENVI. Prin urmare, eu nu m-am referit și la aceste chestiuni în avizul meu. Pur și simplu m-am uh, concentrat pe probleme care sunt direct legate de transport. Concluzia este că trebuie să protejăm calitatea aerului peste tot în Europa. Și, de asemenea, susțin extinderea zonelor de control la toate mările europene și să acoperim cel puțin um, acea distanță de 200 de mile marine. Eu cred că ar trebui să folosim o abordare mai blândă în legătură cu amânarea, pentru că, sigur, juridic nu putem amâna introducerea prevederilor OMI, însă dacă companiile și proprietarii de nave sunt pregătiți și semnalează că sunt gata să se reorganizeze, n-ar trebui să începem prin a-i pedepsi și a le aplica sancțiuni încă din primii ani. Aceasta e propunerea mea. Și acum mai vreau să spun uh, ceva în legătură cu inversiunea modală. Va exista ea? Ar putea presupune un risc pe termen scurt pentru um, deplasările acelea pe distanțe scurte, însă în ce privește um, deplasările pe termen lung, pe distanțe lungi, cred că transportul rutier nu va putea să fure aceste, acest transport. Voi încerca să fac testul cât mai clar și uh, atât. Um, mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată lumea în această sală vrea să aibă un transport cât mai curat și mai ecologic. Dar raportorii pot să scrie ce doresc într-un raport, dar cifrele uh, avansate de comisie sunt o tactică de uh, speriat. Cum demonstrați că sunt 17.000 de decese pe an sau uh, sute de copii care au murit? Eu m-am născut într-un port și foarte mulți dintre noi locuiesc lângă coastă și mie mi se pare că aceste cifre sunt aruncate așa la întâmplare și nu este normal în contextul unei dezbateri eh, referitoare la combustibil. Deci cred că ar trebui să fie cei de la Comisie un pic mai eh, circumspecti, pentru că aceste tactici de înspăimântat copiii nu funcționează și la adulți. Uh, pentru că noi nu, chiar nu e nevoie să fim speriați. Facem lucrurile pentru că așa trebuie să le facem. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 29 noiembrie la prânz. Votul în Comisia TRAN va avea loc în decembrie și apoi, din câte am înțeles, votul în Comisia ENVI va avea loc în ianuarie. Îi mulțumim doamnei Savisar. Următorul punct pe ordinea de zi este prezentarea studiului privind aspectele economice ale mobilității sustenabile, Wolfgang Schare și profesorul Werner Rothengatter sunt rugați să prezinte studiul. So we have about 20 minutes to avem cam 20 de minute la dispoziție pentru a prezenta acest studiu. Deci 20 de minute pentru prezentarea studiului și apoi timp pentru întrebări. Cam 10-15 minute pentru întrebări. Aș vrea să terminăm ședința la ora 12 pentru că după o ședință foarte lungă de vot și uh, pentru că cei cu ceaiul și cafeaua au uitat complet de noi. Cine dorește să înceapă? Domnul Șade sau profesorul Rothengatter? Doctor Șade este din Germania. Nu știu dacă am reușit să pronunț bine numele orașelor și uh, apoi avem, îl avem și pe profesorul Werner Rothengatter, care este uh, profesor la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe. Mult mai ușor de pronunțat uh, acest nume. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Aș dori să vă prezint rezultatele studiului privind aspectele economice ale mobilității sustenabile. O să avem o prezentare comună uh, și am prevăzut următoarea ordine de zi. Aș dori să vorbesc un pic de uh, studiu, apoi de cadrul analitic pe care l-am folosit pentru a dezvolta studiul. Avem doar punctele uh, subliniate pentru că nu avem în 25 de minute timp suficient pentru a prezenta totul și apoi trecem direct la concluzii pentru a prezenta recomandările pe care le-am uh, avut în acest studiu. Am început cu o definire a termenilor, termenilor importanți care sunt relevanți pentru a identifica pașii care trebuie luați pentru uh, mobilitatea durabilă. Avem cinci elemente aici și pe baza acestora am uh, dezvoltat și o listă de elemente potențiale, 70 sau 80 de inovații în ceea ce privește mobilitatea durabilă și am folosit un cadru analitic pentru a decide care sunt cele mai importante. Și pentru această listă scurtă am făcut o analiză uh, completă în uh, cadrul analitic. ceea ce ne-a confirmat concluziile. Pe baza acestor activități am ajuns la concluziile și recomandările referitoare la aspectele economice ale mobilității durabile. Um, ce am înțeles noi prin mobilitate durabilă? Este o activitate de transport, dar nu numai atât. Este și o problemă de accesibilitate și de oportunități oferite de sistemul de transport utilizatorilor. Ne-am gândit la toate cele trei uh, dimensiuni ale durabilității ecologică, economică și socială. Al doilea termen uh, important este inovație ecologică, deci măsuri inovatoare care ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra mediului atunci când măsura este aplicată și nu trebuie neapărat să fie o prioritate. Deci măsura ar putea fi uh, implementată pentru a îmbunătăți eficiența de costuri a transporturilor, dar trebuie să aibă și un efect pozitiv asupra mediului. Asta am definit prin eco-inovație. Trec acum la concluzii. Cele mai importante trei ecoinovații sunt stabilirea standardelor de emisii de dioxid de carbon pentru vehiculele rutiere, nu doar pentru mașini, ci și pentru motociclete sau tra- tractoare sau camioane. Lucru care se poate implementa în moduri diferite ne gândim că automobilele noi să fie uh, să aibă niște limite de emisii. A doua este internalizarea costurilor externe de transport, măsură care ar trebui să coste utilizatorul uh, serviciilor de transport deci acești utilizatori ar trebui să aibă, să plătească și costurile externe, dar și pe cele interne. Știm că aceasta este o politică care este promovată în mod activ de Comisia Europeană și de instituțiile europene în ultimele trei decenii. Din păcate nu este implementată pe deplin, tocmai de aceea apare în lista noastră. A treia ă, ecoinovație importantă este introducerea carburanților ă, neutri din punct de vedere al carbonului și aici am identificat ă, combustibili specifici care ar fi relevanți. E-mobilitatea trebuie să se aplice în special mașinilor, deci în sistemul de transport rutier, și include în diverse tipuri, cum ar fi hibrizi sau uh, mașini electrice. Apoi, biocarburanții, care ar trebui folosiți în special în uh, transportul aerian. Un alt element care trebuie menționat este că cele trei măsuri sunt au o oarecare sinergie. Deci trebuie să fie implementate în paralel pentru că atunci au un efect mai mare decât uh, ca implementare um, fiecare în parte. Avem de a face cu uh, impact local sau urban, cât și cu impact global. Al doilea grup pe care l-am identificat ca fiind important sunt două inovații urbane, aturile, pentru că sunt noi față de elementele discutate înainte. În primul rând, transportul de pasageri, care este alternativ în zonele urbane. Deci, un utilizator poate să folosească sistemele, să-și cumpere accesul la sistemele de transport de la un singur furnizor Uh, sau poate folosi segways, care sunt uh, transportatoare personale urbane. Trebuie să existe un uh, model de afaceri diferit prin care clientul să aibă de a face cu un singur furnizor și de asemenea trebuie să includem noi modele de utilizare împărțirea vehiculelor și nu deținerea lor. Într-o lume din ce în ce mai urbană, noi îmbunătățim calitatea vieții în uh, orașe care devin mai ecologice și mai adecvate pentru mersul pe jos și pentru ciclism. Lucru care se potrivește foarte bine cu al cincelea mod de transport. Apoi am identificat ecoinovații, trei ecoinovații privind uh, transportul de mărfuri, educarea trans, uh, șoferilor de uh, tren și de uh, camioane să conducă într-un mod ecologic, pentru că acest lucru schimbă și calendarul uh, transportului, e nevoie de un, o logistică schimbată. Apoi, abordarea de a implementa logistică de colaborare, deci mai mulți furnizori de servicii de transport, mai mulți uh, transportatori își unesc, își grupează transporturile, astfel încât să aibă un cost mai scăzut. Și, bineînțeles, cel mai important lucru pe care trebuie să-l menționăm este că e vorba de o abordare de cooperare, deci companiile trebuie să coopereze, să colaboreze pentru a face acest lucru. Următorul element este intermodalitatea trimodală a transportului de mărfuri. Trebuie să se implementeze aceste hub-uri trimodale, aceste centre, în care prin care IMM-urile să poată profita de acest concept. Deci IMM-urile pot folosi aceste centre trimodale și pot să-și programeze sistemele în funcție de ele. Apoi, pe lângă aceste prime trei ecoinovații, avem și industria care schimbă structurile logistice și crește colaborarea, dar guvernul trebuie să stabilească un cadru pentru aceste noi forme de colaborare. Apoi, ultimele două ecoinovații pe care le-am uh, identificat în lista noastră de 10 se referă, se referă la uh, rețelele de uh, mare viteză din Europa, dar aici este important să menționăm că acestea nu stau uh, de unele singure, uh, ci sunt legate și de accesul regional. Lucru care este important pentru că îmbunătățește uh, transportul alternativ pe distanțe lungi. Al doilea element, al doua inovație, este transportul maritim ecologic, care reprezintă mai multe măsuri și aici am inclus măsurile tehnologice cum ar fi uh, reproiectarea elicelor navelor pentru ca acestea să fie mai eficiente din punct de vedere ecologic, plus uh, introducerea de standarde ecologice noi care să stabilească niște limite pentru navele care vor fi construite în viitor. astfel încât putem uh, îmbunătăți modul de transport uh, internațional de marfă. Apoi, din studiul nostru online, avem câteva elemente mai importante. Am făcut un studiu, cum spuneam, pe o perioadă de 2 până la 4 săptămâni și una din întrebările pe care le-am uh, pus a fost care Uh, cred utilizatorii că sunt cele mai importante măsuri și le-am propus aceste 10 măsuri pentru mobilitatea durabilă și fiecare respondent putea alege trei măsuri pe care să le ierarhizeze în funcție de importanță. Cu roșu vedeți agregarea răspunsurilor Dacă era cea mai importantă măsură, avea 3 puncte. Dacă era cea mai puțin importantă, avea 1 punct. Și vedeți că acest lucru este în conformitate cu concluziile noastre. Emisiile de CO2 sunt considerate drept uh, cea mai importantă măsură ca ecoinovație. Apoi, uh, pe locul 2 vine internalizarea costurilor externe și apoi carburanții neutri din punct de vedere al carbonului. A doua întrebare a fost în ce mod aceste eco eco-inovații pot uh, lucra împreună? Au o sinergie? Sunt în contradicție? Respondenților li s-a cerut să menționeze un maxim de trei interacțiuni de sinergie între măsuri și uh, cea mai importantă a fost determinată ca fiind uh, internalizarea costurilor externe. intru acum într-o gândire mai teoretică, cum ar fi uh, perspectiva utilizatorului, deci impactul măsurilor estimat pe baza costurilor totale. Dacă se face o legătură a costului total uh, al deținerii cu reducerile de uh, gaze de seră. Dar acest lucru nu se aplică întotdeauna. Apoi, perspectiva mesoeconomică, modul în care sectoarele reacționează la măsuri și care sunt modificările, acesta fiind o întrebare foarte importantă. Trebuie să vedem dacă avem nevoie de mai multe investiții, dacă trebuie să avem un transfer de investiții, iar în dezbaterea politică, cel mai important aspect este cel al perspectivei macroeconomice, mai ales uh, în vremurile acestea grele prin care trecem, în al patrulea rând avem perspectiva bunăstării. Trebuie să evaluăm trans- politica de transport uh, prin prisma raportului cost-beneficiu, să vedem evoluțiile în timp, uh, să vedem uh, cum se scutește timp în transport și așa mai departe. În al, treilea, în al cincilea rând, perspectiva distribuției, să vedem ce, cine câștigă, cine pierde. Putem adresa această întrebare și la nivel regional. Avem și o nouă perspectivă care este relevantă pentru um, îmbunătățirea eficienței, pentru că afectează direct veniturile guvernului. E vorba de perspectiva guvernamentală. Câteva exemple de impact economic gândindu-ne la costurile consumatorilor, utilizatorilor. Aici, uh, ținând cont de costurile utilizatorilor, am obținut diferite rezultate. Dacă avem uh, standarde de CO2, avem uh, câștiguri de 100 de euro la tona de CO2. Dacă analizăm transportul maritim, situația e divergentă puțin. Avem un cost de minus 360 de euro pe tona de CO2 la anumite măsuri, la altele avem o, un câștig de 40 de euro iar uh, alte măsuri, precum biocombustibili, mereu uh, produc uh, un cost de adaptare care poate fi modificat în funcție de cum avansăm în viitor. Din punctul de vedere al studiului nostru online, am marcat încă un punct și anume efectele macroeconomice ale celor 10 mari ecoinovații. 9 au fost uh, privite ca fiind uh, pozitive, în ciuda așteptărilor noastre. În ceea ce privește atenționările uh, cu privire la evaluarea impactului economic, deci sigur că ne axăm pe costul utilizatorilor dar și schimbările structurale sunt importante, importante, fiindcă acestea sunt generate pe termen lung de mm, transportul modal. Și acum, doamnelor și domnilor, ajung la ultima parte a prezentării mele, recomandări. Am grupat recomandările pe mai multe sectoare. Începem acum cu tehnologia și impozitele. Uh, ambitious CO2 emission standard ținând cont de ce se implementează în sectorul auto, uh, și aici ne referim la vehicule personale, camioane și așa mai departe, uh, vedem că e foarte important să se facă investițiile necesare și să existe o fondare a acestora. Al doilea element este acela al introducerii unor uh, combustibili neutili din punctul de vedere al uh, emisiilor de carbon. Pentru că există o legătură clară cu anumite tipuri de modalități. De exemplu, biocombustibilul e relevant pentru transportul aerian uh, și avem și alte exemple în acest sens pe termen lung pentru că avem tipuri de biocombustibili care au nevoie în continuare de sprijin, astfel încât să se dezvolte, să fie implementate. Avem cote, de exemplu, avem standarde care ar trebui să fie dinamice și care să impună o creștere realistă a aportului de biocombustibil în combustibilii uh, în consumul de combustibil în general. E nevoie însă și de internalizarea costurilor externe pentru combustibilii fosili. Prețurile combustibilor fosili ar trebui să crească în timp, astfel încât celelalte politici să devină fezabile în timp. E de asemenea important să ținem cont și de o posibilă creștere a prețurilor la țiței pe viitor. We have in mind with these three measures and the implementation of them is that the timing e foarte important să ținem cont care e momentul implementării acestor recomandări. Să existe um, un drum către eficiență, dar și către impozitare. Și astfel ajung la următorul slide cu referire la tehnologie și impozite și după cum am spus deja, uh, îmbunătățind eficiența sectorului de transport, analizând ce se întâmplă cu veniturile guvernelor din transport prin impozitarea combustibilului, e clar că aceste venituri ar scădea dramatic. Așa că trebuie să am putea, de fapt, compensa uh, scăzând impozitele pe combustibil sau altfel introducând taxe pe drum pentru a compensa pierderile la, la venitul de stat. O altă modalitate ar fi să modificăm, să creștem uh, taxele, evitând totodată un efect de recul, un efect foarte puternic. De cele mai multe ori, uh, modificările din sectorul uh, rutier ajung să se soldeze cu o mare intermodalitate. Am și o altă recomandare în ceea ce privește cele al cincilea mod. Cele al cincilea mod poate fi utilizat în diferite orașe europene. Nu mă ajute cu nimic să fiu eu uh, clientul uh, unui provider de mobilitate la Berlin uh, și apoi doresc să utilizez acea mobilitate în Bruxelles. Nu se poate, nu mă ajută la nimic. Deci al cincilea mod trebuie să fie aplicat în orice oraș european. De exemplu, am putea avea un fel de concept roaming pentru transport. E un fel de idee. <coughs> În paralel, susținem că e important să se îmbunătățească uh, Uh, nivelul de trai din orașe. Am văzut că unele măsuri servesc acestui scop și putem să implementăm planul de mobilitate urbană durabilă și planul de reducere a polorii sonore. Mulțumesc! Trecem acum la următoarele recomandări. Domnilor și domnilor, numele meu este Rotengater și sunt de la Institutul ISI, cunoscut așa. Eu sunt responsabil cu partea referitoare la mărfuri. Și rezultatele studiului arată că actualmente transportul de mărfuri este folosit sub potențial. De fapt, potențial în ce privește reducerea emisiilor de CO2 și a altor uh, factori ce poluează mediul am identificat trei măsuri mari. Două se referă, de fapt, la reorganizare sau la instruire, instruirea șoferilor sau reorganizarea programului de funcționare al căilor ferate sau al navelor. O alta se referă la logistica de colaborare, adică firmele pot să se organizeze împreună din punct de vedere logistic – acest lucru ar putea duce la economisirea de energie și la reducerea poluării mediului. O altă măsură este consolidarea nodurilor trimodale. Doar aceasta ultima este costisitoare, însă toate trebuie folosite împreună. Nu se poate folosi doar o singură măsură, ci trebuie să le folosim pe toate în completare pentru a reuși să reducem în mod substanțial poluarea mediului și să reducem emisiile de CO2. De ce a fost neglijat atât de tare sectorul transportului de mărfuri până acum? Motivul, mai întâi, este că transportul de mărfuri se dezvoltă foarte rapid. Deci, uh, s-a văzut o evoluție foarte rapidă, așa că măsurile de compensare au apărut abia la câțiva ani după dezvoltarea sectorului. Nu s-a putut ține pasul. De fapt, sectorul de mărfuri se, transform, se transformă într-un ritm de două ori mai accelerat decât PIB-ul. Dacă PIB-ul crește cu o rată de 1,5%, să zicem că asta ar fi prognoza pentru Uniunea Europeană pe termen lung, atunci transportul de mărfuri s-ar dezvolta uh, cu un ritm de 3%, ceea ce înseamnă că se dublează la 20-40 de ani. Chiar dacă creșterea PIB-ului va fi uh, modestă pe viitor, transportul de mărfuri va crește mult mai tare. În al doilea rând, experții consideră că măsurile de atenuare la transportul de mărfuri sunt mult mai costisitoare față de transportul de pasageri sau cu producerea de energie. De aceea, acest sector a fost atât de neglijat. Comisia a făcut uh, planuri pentru reducerea CO2-ului și acolo transportul de mărfuri nu joacă un rol major. Noi să ne-am gândit că potențialul pentru transportul de mărfuri este mult mai ridicat decât cred majoritatea experților. Un motiv este că resursele care încă nu sunt uh, suficient de bine explorate de exemplu, organizarea ar putea fi o astfel de resursă, ne pot ajuta. Deci, colaborarea în materie de logistică e doar un exemplu. Pot să intru și în detalii dacă doriți. Le găsiți oricum în studiu. Logistica de tip colaboraționist se poate atinge în trei modalități. De exemplu, se poate forma o alianță. Toată lumea conlucrează. În al doilea rând, firmele, uh, firmele mici, de exemplu, pot să aleagă același furnizor de servicii. Deci să existe un furnizor de servicii, de logistică, care să coordoneze activitatea mai multor companii, mai multor societăți, în timp ce acele societăți rămân complet separate. Și o a treia modalitate este ca industriile sau companiile mari să își reunească activitatea și furnizorii. Deci, de exemplu, când în 2006-2007 a crescut uh, prețul combustibilului, au uh, apărut uh, eforturi, primele eforturi prin care societățile mari își făceau planurile de logistică împreună cu furnizorii iar acest lucru, uh, sigur că duce la economii, dar se poate face numai prin organizare și colaborare. Firmele, societățile au reușit să economisească bani și, de asemenea, să reducă poluarea. Acesta, de fapt, este doar un punct de plecare. Există multe alte exemple asemănătoare de tip win-win și am constatat în trecut că logistica de fapt înseamnă individualizare, optimizare individualizată. Tu descoperi un rezultat bun, încerci pe urmă să faci o agregare, să aplici acel rezultat bun la întreaga societate și să găsești punctele comune și să pui la punct niște tipare comune și deci să dezvolți o logistică. Următorul slide ne arată că atingerea obiectivelor de mediu în transportul de mărfuri, precum și în alte sectoare, presupune să se folosească instrumente multiple. Noi avem o listă scurtă cu 10 astfel de instrumente. Însă nu este eficient să folosești un singur instrument de cele, din cele 10. De exemplu, internalizarea costurilor externe a reieșit a fi cel mai important instrument. Însă nu putem spune că el vindecă toate relele economice. Nu putem uh, pur și simplu să rezolvăm uh, problema um, prin impozitare și taxare. Din contra, sigur, se poate face o optimizare prin taxare, dar acest lucru apare doar în manualele fiscale. Pentru a rezolva problema cu adevărat, trebuie să ai o combinație de metode de factori. Agenții economici știu uh, clar uh, ce se așteaptă de la ei pe viitor și cam care vor fi investițiile pe care sunt dispuși să le facă. în ce privește provocările ce ne așteaptă pe viitor, trebuie subliniat că nu le putem face față fără investiții. Și investițiile în sectorul transportului trebuie să se axeze și pe noduri. În trecut ne-am gândit doar la coridoare și am neglijat aceste noduri mari. Procesele de grupare sunt necesare în lume. Bundlingul este important pentru că pachetele, coletele care se transportă sunt de dimensiuni tot mai mici, deci e nevoie de o cuplare. Și uh, investițiile trebuie să aibă în vedere și efectele indirecte pe termen lung. Sigur că noi punem accentul mereu pe costuri de operare, pe analiza costuri-beneficii și pe reduceri, pe economii, dar trebuie să ne gândim și la efectele indirecte ce se întâmplă atunci când efectuăm modificări structurale, se schimbă competitivitatea și se modifică situația deoarece resursele de energie vor fi tot mai rare pe viitor. Ceea ce înseamnă că evaluarea proiectelor a proiectelor TNT, de exemplu, care au fost publicate acum câteva luni, trebuie să avem în vedere mai întâi uh, avantajele pe termen lung și nu atât cele pe termen scurt. Deci trebuie să avem o viziune holistică și să ne concentrăm nu atât de mult pe beneficiile pe care le au utilizatorii pe termen scurt. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung și să stimulăm viața acestor noduri, acestor legături modale, să gândim pe o perioadă de 50-80 de ani înainte și să avem în vedere schimbările pe termen lung ale transporturilor și să nu ne concentrăm atât de mult pe evoluțiile din trecutul recent de îndată ce facem statisticile pentru datele din trecut, înseamnă că ele s-au încheiat, sunt de domeniul trecutului, sunt istorie. Noi acum trebuie să ne îndreptăm privirea spre viitor, pe următorii 20-30 de ani. Trebuie să evităm eșecul pieței, am pus accent pe acest lucru. Eșurile sau eșecurile de pe piață pot proveni și din incertitudine actorii privați nu vor investi atunci când există un mediu de nesiguranță, deci trebuie să le creștem încrederea, să îi stimulăm să investească și să eliminăm uh, riscul neîncrederii sau riscurile extreme. Noi uh, cred că putem uh, să ne bazăm pe, cele, pe acele trei criterii mari de sustenabilitate care au fost introduse pentru viitor. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Mai vreau doar să subliniez că investițiile pentru un mediu mai bun, investițiile din transport, nu duc doar la un cost mai mare al transportului, ci creează și noi piețe, produse și procese noi. Acestea sunt foarte importante pentru viitor deoarece permit dezvoltarea economiei europene la scară globală. Deci investițiile acestea sunt uh, văzute tot mai mult ca un factor de creștere și de competitivitate pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumim! Mulțumim amândurora, atât uh, domnului Șade cât și domnului Rotengater, doctor și profesori. Speram să putem termina mai devreme, însă, din păcate, această posibilitate nu mai uh, e valabilă, deoarece am o listă foarte lungă de vorbitori. Domnul Groș este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste studii. Sincer să fiu, nu am putut să le studiez foarte în detaliu, dar uh, în baza discuțiilor anterioare, pentru mine rămân uh, două întrebări deschise. Și dumneavoastră și Comisia adesea vorbiți despre uh, energii neutre din punct de vedere al carbonului. Vă gândiți doar la producție sau și la utilizare? Pentru că, până la urmă, asta e o întrebare care nu e răspunsă suficient. Iar în ceea ce privește cooperarea logistică, dumneavoastră vorbeați despre o cooperare în care micile și marile întreprinderi să poată coopera, um, iar transportul să fie mult mai coordonat. Am înțeles eu oare bine? Acolo ați menționat uh, marile uh, vehicule care ar putea fi utilizate într-o manieră ecologică. Am înțeles eu oare prost asta? Pentru că la noi uh, se pune următoarea întrebare. Cum putem avea creștere economică și uh, mobilitate a transporturilor, acestea ambele cuplate? Ar fi un argument bun să le cuplăm pentru că e important pentru economie. Pentru, în opinia dumneavoastră, care ar fi cele mai bune premise astfel încât să servim ambelor scopuri, intermodalitate și uh, creștere economică? Domnul El Cadraui are cuvântul. Mulțumesc, aș dori să le mulțumesc celor doi invitați pentru uh, studiul domniilor. În primul rând trebuie să recunosc că n-am citit întreg studiul, dar oricum am uh, înțeles că este doar o versiune interimară. Uh, mă întreb dacă vom avea și versiunea definitivă și la ce ne-am putea aștepta în acea versiune. În al doilea rând, vorbind în termeni mai largi, Apreciez foarte mult ceea ce ați spus. Ați zis un număr de opțiuni care pot fi aplicate pentru ca transportul să fie mai durabil și este o confirmare a multor uh, lucruri pe care, uh, la care am lucrat de-a lungul anilor sau pe care le dorim în Parlamentul European, în special atunci când vorbim despre transportul de pasageri Cred că ceea ce, se, ceea ce spuneți noastră acolo este foarte interesant și cred de asemenea că Comisia ar trebui să lucreze la aceste programe de mobilitate despre care am auzit atât de mult în ultima vreme. Dar atunci când vorbim despre transportul de marfă, sunt de acord cu Matthew, pentru că vorbim despre cooperare, alianțe, situații din care toată lumea are de câștigat, dar cum se poate organiza acest lucru? Deci cum putem face ca acest gen de cooperare să fie atrăgătoare? Ce poate face guvernul în acest sens pentru a stimula o asemenea cooperare? Ar fi doar stimulante financiare sau uh, credeți că oamenii ar reacționa imediat sau sunt și alte modalități de a promova cooperarea? Mulțumesc! Doamna Meissner. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentările făcute, au fost foarte interesante și se încadrează bine în discuția noastră despre Cartea Albă pe care am votat-o azi. Am uh, patru întrebări concrete și observații de făcut. În primul rând, uh, la, pe slide 12 apare ceva ce eu nu înțeleg. De exemplu, avem costuri de minus 360 uh, de euro până la plus 43 pe tona de CO2 la costurile de transport. Deci, e albă sau e neagră? Ori avem uh, Costuri, pierderi, ori economisim. Mi se pare lipsit de logică. Ați menționat și electromobilitatea. Bineînțeles că e o variantă, mai ales în uh, mediul urban, pentru că tot discutăm despre uh, cum am putea să avem o versiune ecologică la bicicle, la uh, autoturisme și cum să utilizăm bicicletele. Ce calcule ați făcut în acest sens? În al treilea rând, nu menționați absolut deloc spațiul rural. Ați menționat doar că ar trebui să avem trenuri de mare viteză și să le cuplăm, să le legăm de uh, trenurile și transportul regional. Oare ce se întâmplă în sectorul rural? Pentru că de cele mai multe ori, în viitor, uh, oamenii par să dorească să trăiască uh, la oraș, având totodată posibilitatea de a se muta apoi la țară și de a păstra legăturile cu mediul urban prin transport, prin infrastructură. Iar în ultimul rând, menționați sisteme inteligente de transport din punct de vedere economic și ecologic. Uh, dorim să evităm ambuteiajele, să nu mai poluăm aerul. Sigur, asta este un prim pas, dar în studiul dumneavoastră aprofundat, unde ați inclus concret și detaliat acest aspect? Pentru că e doar menționat, dar nu și explicat în detaliu. Are cuvântul domnul Kramer. Vă mulțumesc și eu pentru prezentare și pentru studiul cu care uh, vom putea face foarte multe lucruri. Menționam faptul că în 1883 uh, am avut uh, prima șină în Germania deci a fost un proces revoluționar atunci și trebuie să privim întregul lanț uh, al transporturilor, de la producție până la utilizare, până la demontare, reciclare și așa mai departe. Pentru că acum uh, mașina electrică nu e mai bună decât celelalte autoturisme dacă analizăm ce se întâmplă cu emisiile de CO2 în întregul lanț de producție. Mă interesează foarte mult banii. Ați uh, uh, prezentat o viziune pe termen scurt și o viziune pe termen lung a cheltuielilor. Am uh, uh înțeles că în Germania în transportul uh, pe termen, uh, în transportul pe mari distanțe au fost investite 40 de miliarde de euro. Și aici uh, transportul regional e neglijat, chit că știm că 90% din uh, cei care beneficiază de acest transport uh, o fac pe, în domeniul regional. Oare nu am investit în ultimii 15 ani în direcția greșită? Pentru că am investit doar în transportul pe distanțe lungi, după cum am spus. Oare nu ar ține și aceste date de investițiile ecologice pentru a avea un efect de pârghie? Și același lucru e valabil și pentru locurile de muncă avem uh, molurile uriașe din uh, America și e nevoie să ai mașină ca să ajungi acolo. Dacă schimbăm uh, asta și dacă facem iarăși ABC-urile la modă în care să mergem la colț de stradă la cumpărături, ar trebui să vedem cum anume sunt afectate locurile de muncă prin principiul proporționalității. Pentru că la Heidelberg s-a făcut un studiu, fiecare mașină e subvenționată cu 1500 de euro de consumator dacă ținem cont de utilitatea implicată. Uh, vreau să știu dacă ați analizat și dumneavoastră acest aspect. Cooperarea. Dumneavoastră a spus că atunci când a crescut prețul la petrol, marile întreprinderi au uh, cooperat. În Elveția uh, se cooperează nu doar în timp ce prețul crește, ci și în momentul în care uh, Uh, sunt introduse noi taxe și impozite pe camioane, fiindcă elvețienii fac asta, elvețienii cooperează, se sună unul pe altul, uh, competitorii între ei, pentru a transporta mărfurile și cu competitorii. Și iată, costurile au crescut cu 0,5%, dar totodată, per ansamblu, a existat o scădere a emisiilor din cauza că a scăzut numărul camioanelor pe străzi. Uh, aveți și dumneavoastră o investigație în acest sens, să vedeți ce s-a întâmplat pe termen lung în Elveția și ce s-a întâmplat uh, cu această um, reducere drastică a progresului în timpul creșterii prețului la țiței, fiindcă făcea foarte mult sens să existe o asemenea cooperare între competitori. Și îmi cer scuze, domnule președinte, uh, că vorbesc atât de mult. Ați menționat despre um, transfer despre captare și așa mai departe, nu pot să economisesc până la urmă atâtea uh, emisii doar mergând cu bicicleta. Deci ce se întâmplă și aici? Mulțumesc, are cuvântul doamna Dorn. Doamna Giro, o întrebare foarte scurtă. Ați vorbit despre orașe, cred că e important să vorbim despre ele, deoarece acolo se concentrează cea mai mare parte a populației. Întreb Ați calculat dacă printr-o schimbare radicală în ce privește modul de a ne deplasa, de a face livrările, de a face comerț, de trecere de la proprietate la partaj, se pot prin aceste lucruri crea locuri de muncă? Ați vorbit despre sinergie. Putem uh, arăta că există într-adevăr efecte nocive, se sau efecte bune, se reduce CO2-ul, în schimb se obțin și alte efecte pozitive, se poate face o schimbare paradigmatică în orașe și deci să-ți creeze locuri de muncă? Președintele, stimați domne, dacă doriți să răspundeți la întrebări, o să vă rag, o să vă las să răspundeți în ce ordine doriți. Dar o să vă rog să fiți atenți că atunci când agit ciocănelul, va trebui să vă apropiați de sfârșit. Domnul Șade. Bun, am să încep eu. În ce privește versiunea definitivă, noi considerăm că aceasta este deja o versiune definitivă, dar sigur că va depinde și de comentariile pe care le vom primi aici. Dacă vor exista comentarii drastice, va trebui poate să reformulăm puțin. De aceea e doar o versiune. În ce privește întrebarea legată de vehiculele electrice, este foarte important să avem în vedere momentul. S-au luat uh, decizii legătură cu restructurarea sectorului energetic în unele țări, în Europa. Unele țări au spus că da, vor să treacă la energii regenerabile, la eficiență energetică. În schimb, alte țări uh, nu se vor putea conforma cu uh, reducerea de 20% sau 30% sau 50%. Deci, uh, nu știu ce se va întâmpla pe viitor, nu știu dacă ICI sau IVI va fi mai, uh, mai bună ca metodă. Dacă vehiculele aceste electrice este să aibă succes, uh, ele nu vor trebui să se limiteze la o simplă copiere ICI cu 1,5%, nu. Probabil că vor exista mașini mai mici, eh, de 500 de kilograme, cu materiale noi și atunci sigur că lucrurile se vor schimba. În ce privește un transportul maritim curat, Avem o pierdere de 360 de euro pe tonă și un câștig de 40. Acestea sunt costuri și pierderi, dar și câștiguri legate de reducere. Ele diferă pentru că sunt legate de măsuri diferite. De aceea există și plus și minus. S-a mai pus o întrebare referitoare la ITS uh, și al cincilea mod. Noi cred, considerăm că al cincilea mod reprezintă un uh, element foarte important pentru comunicațiile, pentru mobilitate. Se există, de exemplu, uh, un sistem de biletărie electronică în transport, ne-ar ajuta foarte mult. Deci, um, instrumentele electronice ne-ar ajuta foarte mult, serviciile electronice. Poate nu neapărat să gestioneze fluxurile de trafic, dar ne-ar ajuta foarte mult. Deci, um, metodele electronice ne pot ajuta foarte mult. Domnul Rotengater. Uh, Cam... În primul rând aș dori să revin la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește vehiculele de mare tonaj. Dacă numărăm pe foaie, cu creionul pe foaia de hârtie, e clar că mm, camioanele mari ar duce la un transport mai uh, competitiv. Un camion Giga, spre exemplu, ar reduce cu 25% costurile de transport. Dar sunt mai multe niveluri de impact pe care le-am discutat atât la Parlamentul European cât și la nivel uh, național. Deci soluția noastră nu a fost să, avem, să solicităm uh, camioane uriașe, ci să avem o uh, interoperabilitate mai mare între diversele moduri de transport. Deci, soluția noastră este să avem uh, un fel de port feroviar astfel încât uh, mai multe transporturi să fie uh, cuplate și să fie duse cu același mijloc de transport la destinație, pentru că astfel poți avea un sistem sincronizat de trenuri de marfă care să aibă aceeași calitate sau o calitate mai bună prin comparație cu sistemele vechi. Deci asta ar fi uh, sistemul nostru, să fie un sistem de porturi feroviare în funcție de uh, furnizor, care diferă de la țară la țară, firește. Să ne concentrăm pe uh, furnizorii pentru diversele moduri, pentru că astfel se poate uh, construi un sistem sincronizat uh, pe principiul uh, lăptarului lucru care s-ar putea face din ce în ce mai mult pe uh, sistemul de transport feroviar și maritim. Apoi, decuplarea, din punctul meu de vedere, este posibilă doar dacă cresc prețurile la energie sau la carburant sau taxele de drum, pentru că atunci ar fi stimulenți pentru decuplarea. Uh, ecotaxa din Franța este un exemplu, pentru că se taxează nu doar autostrada, ci și o parte din drumurile secundare. Deci aceasta ar fi o soluție pentru a oferi stimulantele potrivite pentru decuplare. Colaborarea. Întrebarea fiind cine uh, demarează acest proces. Există niște stimulante din partea pieței pentru că piața descoperă din ce în ce mai mult această opțiune. Dar statul poate și el să ajute la accelerarea procesului. Ce se poate face? În primul rând, conceptul de sprijin. V-am uh, menționat uh, conceptul de porturi feroviare. Uh, Sistemul ăsta nu poate fi dezvoltat de o singură companie, pentru că dacă o singură companie ar dezvolta acest uh, sistem, ar intra în conflict cu agențiile de reglementare. Deci, construirea unui sistem de centre are o dimensiune publică și atunci ai nevoie de un concept public care să fie consecvent la nivel european. Deci să nu fie doar doi ce bani care creează un asemenea sistem ci să se dezvolte într-un mod armonizat. Asta înseamnă că avem nevoie de mai multe proiecte pilot care să arate industriei avantajele unui asemenea sistem. Acesta aceasta ar fi uh, soluția, deci să nu ne limităm doar la subvenționare. Apoi, întrebarea domnului Kramer dacă am investit în trecut uh, unde nu trebuia. Pentru că am uh, investit uh, mai mult în căile feroviare și ați menționat niște cifre statistice. Statisticile nu sunt greșite, dar induc în eroare pentru că s-a schimbat regimul prin anii 90 prin regionalizarea transportului. Deci, părți din transportul în intraorașe au fost reorganizate și au devenit transport regional. Și asta a produs niște statistici uh, destul de incorrecte. Pentru că în ultima vreme a crescut în special uh, numărul de clienți pe transportul pe termen, uh, pe distanțe lungi, unde s-au uh, stabilit coridoare lungi pentru uh, trenurile de mare viteză. Deci nu putem spune că investițiile în transport pe distanțe lungi a fost inutil. O să avem nevoie de ele pe viitor, în special pentru că traficul rutier crește dramatic. Intermodalitatea din Elveția este orientată către despărțirea morală care ar trebui obținută, astfel încât să nu crească traficul rutier. Asta este ideea inițiativei și guvernul trebuie să urmărească această uh, inițiativă pentru a investi în sistemul rutier. această investiție se va finanța în uh, mare parte cu veniturile din taxa de drum. Taxele din Elveția sunt cam de trei ori mai mari decât în Germania. Taxele din Germania sunt oricum destul de mari față de alte țări din Europa și cred că este imposibil ca în următorii ani să se introducă la nivel european aceste taxe atât de mari. Este imposibil din punct de vedere politic și știți mai bine decât mine asta. Pentru că avem nevoie și de acceptare politică pentru asemenea măsură. Se pot rezolva multe probleme cu prețuri mai mari, dar acestea nu pot fi implementate pentru că nu au acceptul populației și al factorilor de decizie astfel încât ne putem gândi să extindem taxele. Deci să nu introducem doar autostrăzile, ci și drumurile secundare și să există concurență între diversele moduri de transport care trebuie să plătească între uh, transportul local și transportul regional. A fost și o întrebare legată de noile locuri de muncă. Ideea nu este să distrugem locuri de muncă, ci să creăm sectoare noi. Avem domenii clasice de creștere care sunt descoperite de industrie, și anume sănătatea și mediul. Siemens și General Electric investesc în special în aceste segmente de piață pentru că au văzut că ratele de creștere în aceste segmente sunt foarte mari și este foarte clar că aceste segmente sunt influențate de state, deci este responsabilitatea statului să stabilească cadrul adecvat pentru ca aceste segmente de piață să crească. Intervenție fără microfon din partea... Dacă se poate, domnule, foarte pe scurt. Două elemente. Uh, Menționați uh, evitarea unui transfer nu e o măsură care se poate fi implementată direct, dar sugeram internalizarea sau cooperarea în transportul de mărfuri, intermodalitatea în transportul de mărfuri. Consecința ar fi un transfer modal. Dar dacă analizăm cele al cincilea mod în zonele urbane, transportul uh, cu autoturism ar fi redus, iar cetățenii ar utiliza cel mai bun mijloc de transport pentru a-și atinge țelul. Ar putea uh, circula număr de 4-5, sigur dacă sunt atâția, uh, dar dacă nu, dacă e doar uh, o singură persoană, atunci aceasta ar prefera să utilizeze bicicleta electrică. Oricum, deocamdată nu avem o implementare directă a acestor măsuri și de aceea asta e situația. În ceea ce privește trenurile de mare viteză și uh, transportul pe distanțe lungi, în uh, următorul uh, deceniu, în următoarele două decenii, ne așteptăm ca transportul rural să uh, fie mai scăzut decât uh, cel care pornește din mediul urban și tocmai de aceea nu am elaborat în acest studiu și acest element. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Uh, Mulțumim uh, domnului Șade și domnului Werner Hoffengate pentru faptul că ne-au prezentat uh, studiul domniilor uh, lor în această dimineață. Mulțumim pentru că ne-a stat la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Așteptăm cu nerăbdare rezultatul final, dacă acesta e un raport interimar. Așteptăm adăugirile uh, ulterioare Mulțumim uh, tuturor uh, pentru participare, mulțumim uh, Comisiei Parlamentare. Vă reamintesc, ne reîntâlnim la orele 15. Vom discuta despre rețelele TNT. Îl vom avea alături de noi și pe comisarul Calas. Vă avertizez, totuși, Azi și mâine vom discuta cu um, Vom discuta astăzi, mă scuzați, cu toți uh, coordonatorii implicați și mâine la fel, dar o să fiu foarte strict cu timpul, o să lovesc cu ciocănelul dacă depășiți 5 minute, pentru că trebuie să dăm cuvântul tuturor coordonatorilor rețelelor tente. Mulțumesc tuturor încă o dată și ne revedem la orele 15.